Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe cu privire la situația din sud-estul Turciei. Și primul vorbitor în reprezentare pentru doamna Mogherini este domnul comisar Johannes Hahn. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați, stimate domnule președinte, Mă bucur de ocazia de a putea fi aici uh, cu dumneavoastră pentru a discuta despre Turcia și situația care se deteriorează și este foarte îngrijorătoare în sud-estul uh, Turciei. Uniunea Europeană și-a exprimat uh, chiar în 22 decembrie ultima dată și și pe 16 ianuarie îngrijorarea față de situația aceasta și față de dezvoltările și evoluțiile foarte îngrijorătoare de ambele părți Multe probleme au fost însă exacerbate de criza actuală. Aici mă refer uh, la atacurile din Istanbul din 12 uh, ianuarie din, din partea Daesh și uh, de ultimele evenimente de la Ankara. Este foarte important pacea în sud-estul Turciei, dar nu numai pentru Turcia, ci pentru o perspectivă geopolitică, geostrategică a Uniunii și pentru întreaga regiune. Trebuie să încercăm să păstrăm într-o stare pașnică spațiul pe care l-am creat, astfel încât tranziția să poată începe în Siria. Singurul răspuns eficient este astfel să facem față conflictelor într-o manieră unită. Aceasta ar fi singura cale pentru a putea să combatem Daesh chiar la fața locului. Trebuie să avem foarte mare grijă să nu permitem o destructurare a procesului de pace curd în sud-estul Turciei și să lăsăm ca acesta să creeze tensiuni suplimentare acolo. În toate relațiile noastre cu Turcia, cerem în continuare tuturor părților să garanteze statul de drept în țară și să lanseze un apel pentru un uh, armistițiu cât se poate de rapid și un proces de pace cu curzii. Dialogul uh, politic de pe 25 ianuarie va fi o altă oportunitate pentru a discuta despre acest subiect. S-au făcut progrese foarte mari în ultimii ani și nu trebuie să le aruncăm la coș. Procesul de pace rămâne în continuare cea mai importantă oportunitate pe care o avem noi să rezolvăm un conflict care a, a făcut prea multe victime până acum. Trebuie să fie clar pentru noi și că PKK-ul trebuie să termine cu atacurile sale împotriva Turciei, trebuie să termine să de, cu declarația de autonomie în diferitele regiuni și să se angajeze într-un dialog politic. Negocierile și uh, calea politică sunt singurele care ar putea da rezultate. Noi vom asigura în continuare Turcia că noi luăm amenințarea pe caca în serios și că statele membre ale UE au acționat foarte puternic împotriva PKK. Asta o organizație listată și uh, s-au aplicat sancțiuni din, din partea Uniunii Europene uh, din 2002, iar Consiliul a subliniat încă o dată această decizie în 2015, în martie, și va rămâne astfel această decizie în viitorul apropiat. Se recunoaște însă dreptul legitim al Turciei de a se apăra în fața PKK, însă, în același timp, am subliniat ce o vom face în continuare în dialogul nostru cu autoritățile turce că măsurile care se iau împotriva PKK trebuie să fie proporționate, țintite și nu trebuie să pună în pericol dialogul democratic-politic. Măsurile care sunt luate în momentul de față de către serviciile de securitate în sud-estul Turciei, folosirea, de exemplu, a interdicției de a ieși din casă timp de zile întregi, se are consecințe pe sistemul de sănătate și pe mijloacele de comunicare. Proporționalitatea și legalitatea unor astfel de operațiuni trebuie să fie garantată și trebuie să se țină cont de standardele de drepturile omului internaționale. Au existat foarte multe sensibilități în ultimele decenii și va fi nevoie de curaj din toate părțile pentru a putea să rezolvăm această chestiune foarte gravă. Comisia va colabora cu noul guvern în toate domeniile statului de drept, al drepturilor fundamentale, libertății de religie și uh, de exprimare și mă bucur de aceea să aud opiniile dumneavoastră acum și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice și mai întâi în numele PPE îi dau cuvântul doamnei Renate Zomă pentru un minut 30. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule comisar care este realitatea în sud-estul Turciei. De săptămâni, situație de urgență, interdicție de ieșire din uh, casă, iar uh, forțele de securitate folosesc arme împotriva populației civile. Foarte multe persoane, bătrâni, femei, copii, morți. Morții sunt pe stradă, nu pot fi îngropați zile întregi pentru că se trage tot, pe tot ceea ce se mișcă. O situație similară mai există și în alte orașe, 17 orașe din uh, curde și totul arată ca un asediu. Există probleme cu aprovizionarea nu numai la curent, telefon, internet, ci zile întregi nu există niciun fel de acces la apă, la electricitate și la mâncare. Oamenii ies din oraș și nu mai pot să se întoarcă. Peste un milion sunt în această situație, 250 de mii sunt deja uh, plecați și caută un alt loc. Sigur că, oficial, e vorba de o luptă împotriva PKK, dar de fapt este un lupt, o luptă împotriva curzilor pe spinarea societății civile. Zona aceea a devenit o zonă de război. Nu se poate tolera să acceptăm să fim atât de moderați aici, să tăcem pe acest subiect. Nu se poate ca statele membre uh, să nu se uite la ceea ce se întâmplă din cauza crizei migrației și chiar să mai recompensăm Turcia cu deschiderea noi capitole de negociere. Turcia merge spre un război civil. Trebuie ca Uniunea Europeană să acționeze pentru ca procesul de pace să fie relansat. E vorba de o lege a umanității aici, a valorilor europene. Trebuie să intervenim. Avem o răspundere aici și o ultimă frază, doamnă președinte, este în interesul nostru propriu să o facem. Trebuie să încercăm să împiedicăm un exod, pentru că altfel vom avea un nou val de migranți din partea curzilor în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea vorbitoare din partea SD, doamna Cati Piri. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Situația din sud-estul Turciei e extrem de îngrijorătoare Întrucât luptele între PKK și forțele de securitate au reînceput în vară, situația de pe teren s-a deteriorat și se deteriorează în continuare. Gândiți-vă că trăiți la Silopi, Cirze sau de Sur, în aceste districte. Majoritatea oamenilor și-au părăsit casele în grabă când s-a declarat această interdicție de a ieși din casă. Peste 200.000 de persoane au trebuit să fugă de acolo. Lupte grele se dau zi și noapte între forțele de securitate și milițiile de tineret pe care au ridicat baricade și au săpat tranșe în aceste localități. Operațiunile antiteroriste afectează grav populația civilă. <clears throat> să nu poți să ieși din casă de peste 40 de zile. Forțele de securitate care intimidează populația locală și un număr tot mai mare de decese între civili, inclusiv printre copii și cei în vârstă. Cum e posibil ca un băiat de 16 ani să sângereze <clears throat> până moare pe stradă fără să primească niciun ajutor medical. Atacurile PKK de săptămâna trecută cu ucideri de poliții și de membri de familie nu pot să se justifice în niciun fel, dar de ce există astfel de operațiuni împotriva protestatarilor pașnici? În această privință sunt extrem de îngrijorată în legătură cu intimidația și punerea sub acuzarea peste o mie de profesori universitari care au semnat o petiție în favoarea păcii. Cum se poate ca cineva care cere încetarea violenței să fie etichetat uh, trădător și promotor al terorismului? Lupta împotriva terorismului nu se pune sub semnul întrebare aici. Sentimentul general este că operațiunile sunt o pedapsă colectivă mai degrabă decât uh, ceva care își propune să refacă ordinea publică. A venit momentul ca Uniunea Europeană să adopte o poziție hotărâtă, să ceară o încetare a focului și să reînceapă negocierile de pace. Acele interdicții de a ieși din casă seara trebuie să înceteze și cei care pot să realizeze pacea trebuie să bucure de sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor în numele ECR, domnul Mark Demesmacher. Un minut doamnă președintă Domnule Han, v-am ascultat cu mare atenție, dar trebuie să fiu de acord cu antevorbitorii mei. Realitatea este că guvernul turc a transformat Kurdistanul într-o zonă de război, într-o baie de sânge. Violența este peste tot în satele curde cartiere întregi au fost distruse. Locuitorii se ascund până se mai liniștesc apele și cadavrele sunt lăsate să putrezească pe străzi. Deci această violență este consecința uh, regimului autoritar al lui Erdogan și al partidului său. Uh, scopul său nu este să lupte împotriva ISIS, ci să lupte împotriva curzilor, iar aliații uh, occidentali tac. N-am auzit niciun fel de condamnare, pentru că avem nevoie de Erdogan să pună capăt uh, valului de refugiați. Mie mi-e rușine, domnule Han, că Uniunea Europeană nu are coloană vertebrală și nu apără uh, Uh, drepturile cetățenilor curzi. Acest popor uh, antic și mândru din regiune este singurul nostru aliat în uh, lupta împotriva ISIS și este înjunghiat pe la spate. Vreau să știu ce va face Comisia Europeană. S-au redemarat discuții lungi, dar haideți să protejăm minorității. Niciodată nu e, minoritățile niciodată nu este bine să sigura. Mulțumesc. Numele al de acum Alexander Graf Lansdorf, două minute. Mulțumesc, domnilor și domnilor, doamnă președinte. Situația în sud-estul Turciei este îngrozitoare. Ați descris deja îngrozitor de bine cât de mult seamănă această regiune cu o zonă de război. Putem să facem multe acuzații la adresa Turciei, însă ceea ce nu putem să spunem este că a început acest conflict. Pe 22 iulie 2015, pe Cacaul a încălcat uh, procesul de pace și a încălcat uh, și armistițiul, a omorât doi polițiști. Acesta a fost, de fapt, începutul conflictului. Iar ceea ce nu a estimat bine pe Cacaul este că guvernul din Turcia și uh, forțele de ordine au fost aproape mulțumiți pentru această ocazie pentru a putea reescalada acest conflict, un conflict foarte grav, cu, unde sunt de acord cu domnul Demesmacher, care duce la un stil uh, și care își convine stilului foarte dictatorial al domnului Erdogan. Cele, aceste omoruri au avut loc între cele două tururi de scrutin din Turcia și AKP-ul vroia să-și recapete majoritatea pierdută în iunie, ceea ce a reușit de altfel prin acest conflict și de atunci conflictul este așa cum este acum. Bineînțeles că procesul de pace trebuie să aibă un nou suflu. Bineînțeles că și pe cacaul trebuie să înțeleagă că ea nu va putea niciodată să învingă militar Turcia câștigarea de teren uh, împreună cu PUD uh, în uh, Siria poate să îi dea iluzia că ar putea să obțină ceva în sud-estul Turciei cu mijloace militare, însă este doar o iluzie. Nu se va putea găsi o soluție decât din punct de vedere politic și este timpul ca pe ul să înțeleagă acest lucru. Dar și pentru Turcia, guvernul de la Ankara, sunt lucruri de înțeles trebuie să înțeleagă, de exemplu, că autonomia este o chestiune absolut naturală. O autodeterminare a unor regiuni în sudul Turciei sau în est trebuie să fie mai mult decât ajutor pentru dezvoltare și măsuri economice. Trebuie să existe o autoadministrare care să poată să merite acest nume. Și, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește academicienii și autoritarii uh, și stilul autoritar, doamna Piri a spus totul înaintea mea, n-are rost să repet. Mulțumesc, domnule președinte. următorul vorbitor, domnul Hagi Georgiu, din partea GUNGL, un minut. Mulțumesc, nu mai am intrat uh, la plenară venind de la reuniunea Comisiei Comune UE-Turcia în prezența ambasadorului și a reprezentantului Comisiei. Și s-a dat vina pe tot ce se întâmplă în Turcia pe PKK. Cred că dacă o jumătate de milion de persoane dintr-o anumită regiune e obligată să rămână acasă, o interdicție de a-și părăsi locuințele. Dacă ne gândim că toți aceștia țin de PKK, e foarte greu de crezut, pentru că știți că, de fapt, vorbim despre o revoluție, nu vorbim despre teroriști cu atât de multe persoane implicate. Am primit recent un mesaj de la un uh, membru al partidului HDP care este într-o enclavă, e blocat acolo în zona Uzur. Casa lui e înconjurată de tancuri și de forțe militare și a spus că s-ar putea să fie ultima convorbire telefonică din viață. Deci e o problemă pe care trebuie să o rezolve Turcia, are foarte multe obligații și Uniunea Europeană. Trebuie să transmitem acest mesaj clar și răspicat pentru Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc acum în numele verzilor, doamna Ska Keller, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte! Situația în sud-estul Turciei este deplorabilă, toată lumea a spus aceasta până acum. E chiar dezastroasă, civilii sunt omorâți în fiecare zi aproape. Însă să nu uităm că situația nu este gravă numai în zona curdă, ci este foarte gravă peste tot în Turcia. De exemplu, am avut un academicieni care au cerut, uh, au lansat un apel la pace și au făcut tot ce se putea, însă ceea ce s-a întâmplat e că nu au fost aplaudați de toată lumea, ci au fost mai degrabă amenințați de către președintele Erdogan și au fost amenințați chiar de către un boss al mafiei. Viețile lor sunt în pericol și uh, libertatea lor este în pericol. Trebuie să facem tot posibilul ca să-i susținem. Însă, fiind dat că suntem cu toții de acord cu problemele pe care le avem în sud-estul Turciei, poate că nu suntem cu toții de acord pe ceea ce ar ar trebui noi, Uniunea Europeană, să recunoaștem că am contribuit la această um, situație și ce trebuie să facem, de fapt, ca să stopăm lucrurile. A fost, după părerea mea, foarte grav să blocăm uh, negocierile de aderare cu Turcia pentru mai multe state membre, pentru că aceasta i-a permis lui Erdogan să instrumentalizeze procesul de aderare acasă, deci în politica internă, și a făcut acest lucru foarte bine și mi se pare că aici avem noi o vină. Haideți să nu repetăm această greșeală. Iar în ceea ce privește cu ce trebuie să facem acum, cred că Uniunea Europeană trebuie să fie foarte puternică în ceea ce privește drepturile omului și în ceea ce privește Turcia. Și uh, trebuie să colaborăm cu Turcia, așa este, pe tema refugiaților, pentru ca să ajutăm Turcia să facă față acestei situații, dar să ajutăm și refugiații. În niciun caz însă nu trebuie să dăm în schimb uh, drepturile omului pentru drepturile refugiaților. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Și acum, în numele FDD, are cuvântul domnul James Carver, un minut. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Tratamentul uh, aplicat de Turcia curzilor uh, inclusiv a celor care luptă împotriva ISIS, este scandalos. În acest moment suntem martorii unei uh, reaprinderi a luptelor uh, care credeam că s-au rezolvat de multă vreme. În momentul de față, curzii sunt practic atacați din toate părțile. Și, de asemenea, ISIS este încurajat de Erdogan să lupte împotriva curzilor. Uh, și totuși curzii sunt uh, cei care încearcă să lupte pentru valorile europene. Și asta cred că este încă o dovadă că Turcia n-ar trebui să adere la Uniunea Europeană. Următorul vorbitor pentru un minut și jumătate este domnul de Graf. Doamnă președinte, valorile occidentale, libertatea, democrația, drepturile omului nu pot fi reconciliate cu islamul <clears throat> și cu Turcia islamică, lucruri pe care le vedem în viața de zi cu zi. Încearcă să a, <clears throat> îi reduc la tăcere pe ziariștii care o atitudine critică, acum terorizează propria populație din zona de sud-est. Iar noi <clears throat> închidem ochii în fața acestor uh, lucruri și a politicii celor de la Ankara, politica lor de șantaj. Chiar se crede că refugiații care sunt în tabere <clears throat> au decizie singuri să plece sau au primit un impuls din partea guvernului turc. Trebuie să vedem mai departe ce s-a întâmplat cu armenii. E un uh, semn al ce s-ar putea întâmpla aici. Turcia nu e partea Europei, trebuie să condamnăm Turcia și să întrerupem definitiv negocierile de aderare a Turciei la Uniunea Europeană. Un minut și jumătate acum, domnul Fleckenstein. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Permiteți-mi, vă rog, să vă răspund, domnule Graf Lambsdorff. Mi se pare inadmisibil și incorrect. Milioane de musulmani sunt, uh, as, sunt uh, arestați pentru că Erdogan, de fapt, lasă deoparte legea și începe să aresteze cum dorește el. Este o brăznicie pe care nu putem să o tolerăm așa. În al doilea rând, este corect, atacuri teroriste se lovesc, bineînțeles, de o poziție foarte hotărâtă din partea noastră și aceasta e valabil pentru toate formele de terorism și cel din Turcia. Este foarte important și ca domnul vicepreședinte Timmermans să continue negocierile cu guvernul turc, cu care a găsit, de fapt, un acord pentru a putea să mai uh, calmeze criza refugiaților și sigur că acest acord necesită și mai multe negocieri pentru aderare. Din păcate însă cred că au ales capitolele greșite. Dacă ar fi ales capitolele 23 și 24, adică libertate și drept, atunci am fi putut avea o discuție cu Turcia despre temele pe care le discutăm astăzi și mie mi-ar fi fost foarte important să se întâmple așa. Este sarcina Comisiei să clarifice faptul că suntem pentru procesul de pace și cred că face aceasta Comisia. Sunt, e nevoie de cuvinte foarte clare împotriva președintelui turc și împotriva politicii pe care o are și o aplică, pentru că aceste sute de mii de turci nu sunt toți, eh, curzi nu sunt toți membrii PKK. E vorba de credibilitatea noastră dacă arătăm că știm să rezolvăm probleme cu Turcia fără să fim orbi. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum un minut, domnul Tanăc. Doamna președinte, politicile guvernului turc devin din ce în ce mai autoritare și mai uh, înnebunitoare. Se vede deja că se prelungește hărțuirea jurnaliștilor și, ca urmare a campaniilor militare împotriva PKK, care este practic o organizație teroristă. Mii de civili au fost uh, uciși, uh, li se interzice accesul pe stradă și li s-au impus diverse uh, situații. Și totuși curzii uh, sunt, ar trebui să fie văzuți drept cel mai mare pericol din regiune, în loc să fie văzuți așa ISIS. Turcia se concentrează în continuare pe împiedicarea curzilor să, uh, să, la autodeterminare, în loc să lupte împotriva ISIS cred că ar trebui să coopereze pentru a uh, opri valul de migranți și se pare că uneori chiar trimite înapoi uh, migranți către Siria. Dar cred că Uniunea Europeană ar trebui să îi impună Turciei să-și respecte angajamentele și să nu-și mai ceară scuze în fața ei, având în vedere modul în care reacționează președintele Erdogan. Îmi cer scuze, domnul Lambsdorff, văd că aveți un cartonaș albastru. Domnule Tanec, îl acceptați? 30 de secunde, vă rog. Am ascultat cu multă atenție fără cu un microfon în comentariu, domnului Tănăc. Așadar, există într-adevăr o recădere spre autoritarism, există o, lovit, o ciocnire între guvern și militar, există o problemă cu principiul de non fulmo către Siria, sistem și comportament autocrat, eratic, nearbitrar, arbitrar după părerea mea, conservatorii uh, din uh, Anglia au fost unii din cei mai puti, mulți, uh, cei mai mulți sub, susținători ai aderării Turcii. S-a schimbat această atitudine a noastră? Cred mi ați dat un uh, răspuns destul de opac atunci când v-am întrebat despre fondurile de preaderare și uh, eu o să vă spun că uh, punctul de vedere oficial al Partidului Conservator și al Guvernului este că Turcia la un moment dat ar trebui să devină membru al Uniunii Europene, dar totuși există îngrijorări masive în ceea ce privește atitudinile Turciei din ultimii ani și este foarte, foarte departe Turcia de a avea calitatea de a putea intra în Uniunea uh, Europeană. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamna Șache, un minut. Mulțumesc acordul cu migrația pe care s-a pripit domnul Timmermans să-l încheie e un precedent periculos pentru care situația din sud-estul Turciei este primită cu o tăcere asurzitoare din partea Uniunii Europene și acest lucru trebuie să înceteze. Multe alte subiecte decât migrația trebuie să fie rezolvate, drepturile omului, statul de drept și în special faptul că trebuie să se ceară guvernul AKP să revină la negocierile de pace împreună cu PKK, să pună capăt daunelor colaterale disproporționate asupra civililor. Terorismul nu se poate justifica niciodată, iar calea democratică pentru poporul curd din Turcia reprezintă alternativa cheie care trebuie să fie preferat. Iar când profesorii universitari cer să înceteze violența, e libertatea lor să facă acest lucru. E esențial ca Uniunea Europeană <clears throat> să vadă și să găsească în un partener fiabil, ca partener în NATO și ca membru activ al coaliției împotriva ISIS. Acesta ar trebui să fie prioritatea de țintă. Și să veghem și să fim precauți ca operațiunile contrateroriste să nu fie folosite drept scuze de a limita libertățile și drepturile oamenilor din Turcia în întregime. Mulțumesc. Mulțumim. Un minut acum, doamna Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. De peste o lună, armata turcă este foarte violentă în sud-estul Turciei, transformând această regiune care trăiesc foarte mulți curzi dintr-o zonă de război care trăiește în uh, casă, practic toată lumea, nu, însă nu există uh, acolo numai uh, curți și nici toți nu sunt membrii PKK. Și jurnaliștii, și sindicaliștii, și universitarii care au îndrăznit să semneze o petiție au fost pedepsiți. Lupta împotriva terorismului este uh, legitimă, dar nu PKK-ul este la originea conflictului, spune Ankara. Civilii sunt însă victimele clare ale acestui conflict, dintre care și femei și copii foarte tineri teroriști de 5 ani, cine își bate joc de noi aici? Domnule comisar, Uniunea Europeană trebuie să înceteze să aibă o viziune unilaterală pe acest subiect. Trebuie să folosească toată greutatea mm, puterii și poziției sale pentru a readuce la masa negocierilor guvernul turc pentru ca să reînceapă procesul de pace cu curzii. Dreptul minorităților, fie ele culturale sau religioase, trebuie să fie recunoscut, iar represiunea împotriva acestor drepturi trebuie să înceteze. Doamne președinte, dragi colegi, cred că este urgent uh, să organizăm o delegație oficială a Parlamentului nostru în Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc și acum un minut, doamna Valero. Mulțumesc, doamna președinte Construcțiile sunt pe cale să se dărâme. Bisericile vor fi distruse. Asta a declarat președintele de uh, Erdogan însuși. Ascunzătorile PKK vor fi distruse și a lansat un război împotriva nordului Kurdistanului, dar de fapt este un război împotriva civililor inocenți. Astăzi sute de civili și-au găsit moartea cea mai mare parte fiind uh, femei și copii. Mi s-au trimis imagini video care arată ce se întâmplă în acea regiune. Informații de acolo arată altceva decât ceea ce vrea Erdogan să ne arate. Situația este înspăimântătoare. Chiar avem nevoie de uh, soldați la fața locului pentru a stăpâni uh, o femeie în vârstă? Și trebuie să ne întrebăm ce se poate face uh, împotriva lui Erdogan, care nu respectă, nu-și respectă promisiunile. Mulțumesc. Un minut, domnul Ferron. Dragi colegi, o să vă dezvăluie un secret. Am câteva minute, eram încă împreună cu delegația privind Turcia. Vă reprezentăm în această delegație foarte importantă care nu s-a mai întâlnit de 10 luni. De 10 luni, delegația privind Turcia nu s-a mai întâlnit în uh, sânul Parlamentului European. Și de ce? Pentru că la fiecare ședință a delegației e prezent uh, ambasadorul Turciei pe lângă Uniunea Europeană și el vorbește mai mult decât orice deputat prezent în această delegație. Și cred că este o negare democrație. Astăzi Turcia este prezentă în Uniunea Europeană, nu fizic, ci prin uh, acțiunile sale. În legătură cu subiectul în discuție astăzi, aș vrea să vă spun, nu trece nicio zi în Turcia în care să nu se producă atentate sau asasinate. Din păcate, Turcia e în centrul actualității. Nu trebuie să facem o confuzie între poporul curd și Turcia. De asemenea, trebuie să fim atenți în legătură cu faptul că sub acoperirea luptei împotriva Daesh, Turcia hotărât să luptăm împotriva propriei opoziții și în acest sens Turcia nu-și respectă angajamentele față de democrație și angajamentele față de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Boștinaru. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, domnule comisar. O să repet, mă aflu printre prietenii și susținătorii Turciei și consolidarea cooperării între Turcia și UE. Dar ceea ce se întâmplă astăzi în Turcia este, în primul rând, în detrimentul intereselor Turciei. Violențele din sud-estul Turciei reprezintă un pericol adevărat care ar trebui să fie oprit. În primul și în primul rând avem nevoie de un dialog politic între guvern și reprezentanții curzilor pentru a merge înapoi la punctul în care guvernul Turciei a obținut deja rezultate importante în procesul de pace. Acum toate aceste realizări au fost pierdute și ajungem la un punct care poate fi un punct de la care nu ne mai putem întoarce dacă vor continua escaladările violente. O să repet, în primul rând, toate acestea sunt în interesul Turciei să împiedice destabilizarea și escaladarea violenței care poate duce la un război civil. Da, Uniunea Europeană are răspunderea și responsabilitatea prin instituțiile sale să condamne fără excepție toate faptele greșite ale partenerilor noștri, inclusiv Turcia, pentru că sunt partenerii noștri pe termen lung, trebuie să cooperăm cu ei și avem provocări comune și valori comune. Dar trebuie să împărtășim valorile și pe viitor și să avem curajul să discutăm cu Turcia și să solicităm un acord de încetare a focului imediat și vizite oficiale la fața locului, ceea ce este deocamdată interzis pentru occidental. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, o să vă rog să respectați timpul acordat. Înainte să-i dau cuvântul domnului Marias, a existat un cartonaș albastru din partea unui coleg care deja a intervenit și știu că sunt mulți colegi care vor să intervină la procedura Cash DI, așa încât cu acordul dumneavoastră o să trec la următorul vorbitor, domnul, domnul Marias. Mulțumesc. Uniunea Europeană trebuie în fine să deschidă ochii în fața încălcării drepturilor uh, poporului curd, mai ales din partea armatei turce în sud-estul Turciei. Foarte multe persoane au trebuit să plece din, țările, din casele lor, orașe sunt sub asediu și oamenii n-au voie să iasă din casă. Iar uh, unii cetățeni sunt urmăriți, unii se găsesc deja în închisoare din cauza guvernului autoritar din Turcia, iar uh, guvernul, de fapt, cred că ar fi vrut să vadă cum acțiunile acestea antiteroriste s-ar fi terminat până în primăvară. Însă noi vedem că aici lucrurile se, se escaladează și nu mai avem prea mult timp pentru a interveni. Lucrurile sunt din ce în ce mai serioase și noi, din partea Uniunii Europene, trebuie să cerem măsuri imediate Trebuie să închidem ușa, nu mai putem acum să acceptăm totul din partea Turciei. Mulțumesc! Mulțumesc. Trebuie să verific cu serviciile mele. Știu că un coleg dorește să pună o întrebare, dar sunteți la CashDI. Poate că ați putea să vă păstrați CashDI. Nu sunteți la CashDI? Sunteți pe lista mea la CashDI? Bine, atunci vă dau cuvântul acum. 30 de secunde, vă rog, domnule Frunzulică. Uh, dear colleague I, truly understand you. Stimate coleg, înțeleg că sunteți grec și asta e foarte important, dar nu credeți ca Uniunea Europeană ar trebui să intervină cumva și să trimită o scrisoare președintelui Erdogan uh, prin reprezentanții noștri pentru a încerca să intermedieze unele discuții între guvernul Turciei și reprezentanții curzi, pentru că știți, destabilizarea Turciei o să însemne destabilizarea Greciei și a Europei în egală măsură. Κύριε συνάδελφε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένο ότι πρέπει να βρει τρόπους προκειμένου... Da, mulțumesc. Dar uh, cred că Uniunea Europeană trebuie să găsească o cale pentru ca Turcia, în fine, să respecte drepturile omului. Și aceasta se poate face numai prin luarea de măsuri concrete. Până acum am acceptat totul, încălcări ale drepturilor omului și multe altele drepturile omului uh, pentru curți, dar și pentru alte minorități au fost încălcate. Noi am tolerat acest lucru, iar Turcia până acum a acționat ilegal și uh, a, și-a mai luat uh, în posesie și 37% din teritoriul cipriot. Turcia trebuie să înțeleagă în fine ce trebuie să facă. Mulțumesc. For reply. Să știți că aveți 30 de secunde pentru răspuns și aș vrea să vă rog data viitoare să respectați acest lucru, domnule Marias. Acum un minut are cuvântul domnul Juaristi Abauns. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă îngrijorează în mod deosebit atunci când oamenii profită sau exploatează situația refugiaților care fug de războaiele și de persecuțiile din această regiune. Unele state membre și chiar uh, Turcia fac acest lucru. Statul turc a masacrat sute de civili curzi, iar Uniunea Europeană își închide ochii și își acoperă urechile, ceea ce este de neacceptat. Domnule comisar, dincolo de cuvintele noastre frumoase și de intențiile bune, faptele uh, statelor membre față de Turcia și modul în care îi abandonăm pe curs este de neacceptat. Uniunea Europeană nu poate să uh, ignore încălcările drepturilor individuale de către statul turc. Uh, mulțumesc, doamna Lambert, uh, un minut. President. Mulțumesc, doamna președinte. Am vizitat această regiune în Turcia prima dată cu aproximativ 15 ani în urmă. Era pe vremea legii marțiale, am văzut sate fantomă, oamenii erau oprimați și acum s-a revenit la acea situație. După cum au spus și alți colegi, acea posibilitate de a pentru procesul de pace a fost irosită, nu în ultimul rând, de un guvern care n-a putut să accepte un partid pro-curd uh, în favoarea păcii, care se apropia de pragul pentru a avea acces în Parlament la ultimele alegeri. Dar am văzut și aliați din NATO care permit uh, atacurile Turciei asupra PKK la schimb pentru acces la bazele din Turcia ca să atace ISIS. PKK nu e același lucru cu ISIS. Da. Și el a efectuat atacuri împotriva civililor care trebuie condamnate, dar această chestiune extrem de importantă. Guvernele trebuie să facă distinția aceasta pentru ca noi să revenim la un proces de pace și să înceteze violența în întreaga țară pentru a putea să ne concentrăm pe adevărata amenințare. Mulțumim. Un minut, domnul Widenholzer. Mulțumesc. Turcia este un candidat la aderare și uh, noi am redat suflu acestor uh, negocieri. Acum este un moment să punem întrebări critice cu privire la situația democrației, a statului de drept și a drepturilor omului. Evoluțiile din ultimele săptămâni din Turcia sunt foarte îngrijorătoare și se află în legătură cu uh, problema curzilor. Guvernul actual consideră că prin violență va putea să rezolve aceste probleme și crede că are mână liberă să facă așa ceva. După o fază destul de lungă de apropiere și negociere, avem din nou o situație de război de civil acolo. Nu se poate să credem că așa ceva este în interesul nostru. Domnule comisar, vreau să vă rog de aceea să atrageți atenția părții turce că nu este în interesul nostru și nici al lor să facă așa. Este important ca Europa să lanseze un apel către ambele părți din acest conflict pentru a termina imediat cu această atitudine uh, belicoasă și să-și pună la dispoziție um, capacitatea de negociere. Poate că am putea să luăm modelul Irlandei de Nord, în care toate partidele care făceau parte din conflict au venit la masa negocierilor, chiar și cei care erau considerați teroriști atunci. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc și eu și acum are domnul uh, Ogonos cuvântul un minut. Το καθεστώς Ερντογάν καταδικάζει regimul Erdogan îi face pe cetățenii din sud-estul Turciei să moară de foame din cauza faptului că nu pot ieși din casă atacă orașe și sate curde cu arme grele și încalcă drepturile acestor oameni la propria viață și la libertate și uh, siguranță și ignoră de asemenea și interdicția asupra torturii. Vorbim despre strămutarea a mii de curzi uh, de la casele lor, ceea ce încalcă atât Constituția turcă cât și dreptul internațional. Uh, Regimul Erdogan a interzis accesul observatorilor independenți în regiunile respective și îi țintește pe mulți oameni de știință care au denunțat aceste practici. Um, Uniunea Europeană își trădează valorile fundamentale uh, prin ajutarea Turciei atunci când încearcă să uh, îi facă pe plac lui Erdogan. Singurul limbaj, singura limbă pe care o înțelege el este cea a sancțiunilor economice și politice. Mulțumesc. Domnul Kirkos, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Colegii au uh, prezentat în mod corect situația din uh, <clears throat> sud-estul Turciei. Nu o să repet ce s-a spus Suleiman Demirtaș, președintele HDP, care sprijină și e sprijin de minoritatea acordă, a spus ceva foarte interesant. A spus că HDP nu a provocat războiul, nu controlează această ciocnire. Pe de o parte, președintele Erdogan și PKK sunt uh, cei care se luptă, a spus domnul Demirtaș. Aș vrea să mă adresez domnului comisar Han. Trebuie să facem un apel adresa Turciei să inițieze un nou proces de pace. Trebuie să se dea dovadă de curaj pentru a lua arme să te aperi împotriva forțelor guvernamentale. Trebuie să fim ca și mai curajos să depășești aceste provocări și să faci să se ajungă la o soluție de pace. Mulțumim, doamna Spinelli, un minut acum. Am confirmat apelul celor 1800 de academicieni uh, turci și confirm acum că o solidaritate mondială s-a creat cu poporul kurd care este victima unui masacru planificat și deliberat. În zeci de orașe um, nu se poate ieși din casă, nu lipsesc alimentele și medicamentele. Există și uh, orașe baricadate pur și simplu. Foarte mulți uciși nu pot nici măcar să fie îngropați, iar semnatarii acestui apel sunt considerați complici ai terorismului. Sunt încălcată uh, și Constituția turcă, cât și legislația internațională. Lupta împotriva terorismului este un pretext uh, pur. De fapt, scopul este să se destrame un popor care nu dorește decât să fie recunoscut ca o parte a țării în care trăiește. Mii de turci speră ca Uniunea Europeană și ONU să medieze acest conflict, pentru că între guvern și curzi se poate reîncepe o negociere care a fost blocată de către Erdogan. Este deci momentul să acționăm rapid. Răspunzând la o întrebare pe care am pus-o, doamna Mogherini ne spune că Erdogan este aliatul nostru pe tema migranților și împotriva ISIS-ului. Această argumentație, din păcate, nu prea stă în picioare nicio secundă. Mulțumesc! Mulțumesc. Avem o cerere de cartonaș albastru din partea domnului Gianni. O acceptat. doamnă Spinelli? Domnul Ciani, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Ați uh, dat dovadă de angajament profund pe acest subiect și eu știu să apreciez acest angajament al dumneavoastră. Nu credeți că ar fi important să se folosească contextul și contactele instituționale în cadrul NATO, adunarea generală a NATO, care să poată să trateze această chestiune la nivel instituțional? Mulțumesc! Pot să vă confirm că toate contactele au fost deja activate nu numai cu înalta reprezentantă, ci și cu ONU și mai ales cu Consiliul Europei. Mulțumesc! Trecem acum la următorul vorbitor, un minut, domnul Lopez. La spiral de violență eh, Spirala violenței în uh, Turcia continuă. Violența este din ce în ce mai gravă în sud-estul țării. Este o spirală a violenței care arată ca o pedeapsă uh, asupra populației kurde, cu sute de strămutați, sute de morți și sute de oameni arestați uh, alandala. Noi astăzi ar trebui să solicităm în mod oficial uh, o reluare a negocierilor de pace care au fost întrerupte în timpul verii, pentru că doar așa putem depăși conflictul din Turcia și trebuie să ne reamintim în momente ca acesta atunci când trebuie să consolidăm cooperarea care e mai necesară decât oricând cu Turcia, trebuie să reafirmăm că uh, cooperarea nu poate fi înlocuită de nimic. Și nu poate să ne împiedice nici să denunțăm ceea ce ni se pare intolerabil, cum ar fi ce se întâmplă astăzi în Turcia și ar trebui să facem acest lucru în mod oficial. Mulțumesc că aveți un cartonaș albastru. Sunteți dispus să răspundeți din partea domnului Bonano. Răspunde, ă, acceptați cartonașul, domnule Bonano? Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să întreb ă, colegul meu următorul lucru, și anume dacă își amintește că Turcia nu se poartă foarte bine, dar nu se poartă foarte cum trebuie de atâta timp. Se vorbește de fapt de secole de istoria Turciei, dar de ce această Turcie nu se poartă cum trebuie? Poate că totuși Europa i-a dat deja 10 miliarde de euro și mai, se pregătește să-i mai dea alte 3 miliarde. Credeți că așa este un comportament corect având în vedere atâția bani primiți? Modul în care se poartă adesea Turcia este într-adevăr rău, dar atunci când vorbim despre banii pentru turci, nu vorbim despre bani pentru uh, autoritățile turce, ci pentru refugiații care suferă acum în uh, Turcia. Vorbim de refugiații sirieni, dar, uh, într-adevăr, comportamentul uh, nu este un comportament bun și respect ceea ce ați spus. Acum o să dau cuvântul. Avem mai mulți vorbitori la intervențiile spontane, dar înainte de asta, domnul Benifei, un minut. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să adaug cu multă convingere vocea mea la colegii mei socialiști, la cea a colegilor mei care au denunțat deja situația foarte gravă deja existentă de săptămâni în estul Turciei. Ceea ce se întâmplă acum nu poate să treacă neobservat din partea Europei și, de fapt, încercările de armistițiu nu au avut nicio șansă. Violențele pot să degenereze deja într-un război civil, așa cum arată foarte multe anchete despre forțele de siguranță, dar atenție ce se întâmplă cu comunitatea internațională. Foarte multe persoane sunt acum într-o situație gravă și uh, de aceea ar trebui la următoarea vizită a doamnei înalt reprezentant la Ankara să se vorbească clar despre acest conflict. În toate relațiile UE-Turcia nu se mai poate lăsa acest subiect deoparte. Procesul de pace este absolut esențial. Parlamentul European a susținut întotdeauna procesul de pace. Curcii nu putem acum să ne ascundem în spatele unor conveniențe politice care sunt dictate de fapt de rolul Turciei în criza migratorie obligatorie. Mulțumesc! Mulțumesc! Se pare că există multe persoane la CHDI și o să dau cuvântul la nouă vorbitori. O să încerc să respect repartizarea între grupuri politice și vreau să vă rog să respectați un minut. Domnul Șoiveda are cuvântul întâi. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. Cred că suntem de acord în legătură cu faptul că Turcia este un partener strategic pentru Uniunea Europeană. Dar <clears throat> presupunem că e o relație în două direcții și că Turcia nu va abuza ca să-și realizeze obiectivele în mod unilateral. În prezent, Turcia atacă populația și face abuz în această situație. Domnul ambasador Ielchi, acum o jumătate de oră, a răspuns la întrebările parlamentarilor europeni și a constatat că intervențiile militare în sudul Turciei sunt legitime și necesare, ceea ce nouă ni se pare inadmisibil. Sper că Comisia Europeană nu va tăcea că va vorbi răspicat împotriva acestor atacuri, împotriva populației din sudul Turciei. Mulțumesc. Domnul Caputo, un cuvânt, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. În decembrie 2015, mai multe zone din sud-estul Turciei au fost supuse unui uh, Uh, interdicții de ieșire de 24 de ore. Multe sute de persoane nu pot să ajungă la alimente și nici la îngrijiri medicale. Aceasta este extrem de îngrijorător, așa cum este și faptul că sunt arestați foarte, multe foarte mulți fără motive aparente. Operațiunile militare sunt în curs în sud-estul țării. S-au primit din partea semnatarii, pentru semnatarii petiției foarte multe amenințări cu moartea. Uh, de când s-a început cu această procedură, au fost omorâți mii de uh, civili. Situația este extrem de gravă. Situația unei țări, vorbim despre Turcia, care vrea să intre în Uniunea Europeană, este ca atare. Să, un director al unui cotidian turc se află în momentul de față în închisoare pentru că a ceru, uh, pentru că a reușit să spună câte ceva despre această situație, iar domnul Renzi, președintele Consiliului Italian, dorește să se vorbească despre acest lucru cât se poate de rapid. Zambaschi, for one minute. Domnul Zambaschi, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În sud-estul Turciei avem război civil. Cred că asta este exprimarea corectă. Este un război care a fost lansat de decenii și acum s-a accentuat. Acest guvern ocupă în mod ilegal teritorii din Siria și Irak și a ocupat și Ciprul timp de decenii bune. Acest guvern conduce o genocid, un genocid etnic și o curățare, o purificare etnică în aceste zone. Astea sunt cuvintele reale și mă surprinde că există colegi în sală care se facă nu pricep. În același timp, Uniunea Europeană a comis sinucidere atunci când a promis uh, miliarde. Da, e sinucidere. Iar ceea ce face guvernul față de curzi este genocid. Cred că trebuie să punem capăt negocierilor. Turcia nu are ce să caute în Uniunea Europeană, nu este o țară europeană. Acum un minut, doamna Sakaro Afa. Mulțumesc, doamna președinte. Turcia cochetează cu o atitudine totalitară, cu restabilirea unui propriu imperiu. Sunt trupuri de curzi, femei, copii, încălcări ale drepturilor omului, ale statului de drept. Mm, nu mai e respectată libertatea de exprimare, libertatea mass media. Se fac arestări, abuzive a diversi cetățeni, inclusiv intelectuali, interdicția de a ieși din locuință, violența provocată de forțele armate care au dus la mii de oameni care au fost obligați să-și părăsească locuințele. Turcii nu îi pasă de ce se întâmplă cu milioane de refugiați, nici de traficanți. Doar în această lună 30.000 de persoane au trecut uh, au traversat Marea Egee în ciuda vânturilor puternice. Cine poate spune că situația e acceptabilă? Fac un apel în altul reprezentant să întreprindă acțiuni astfel încât ambele părți să revină la masa de negociere să se oprească această spirală a violenței. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că Ceea ce se întâmplă în provinciile kurde nu se poate explica pur și simplu prin luptă împotriva terorismului. Oamenii sunt arestați, sunt distruse clădiri ocupate, peste sute de civili au fost, uh, mai multe sute au fost omorâți și explicațiile care vin nu sunt deloc convingătoare. Felul în care acționează forțele de securitate împotriva civililor nu, e, nu este un, uh, o explicație pentru nimic. Există și o diferență între explicațiile pe care le primim din partea Turciei și explicațiile din partea Amnesty International. Iar Uniunea Europeană nu poate să mai ignore ceea ce se întâmplă numai pentru că Turcia este cea care găzduiește migranți. Nu putem să ne limităm la apelarea la un armistițiu. Nu este suficient. Cred că instituțiile europene trebuie să intervină cât se poate de repede. Nu este suficient să luăm măsuri tehnice din partea Parlamentului. Trebuie, deci, să avem un trimis special care să aibă puteri uh, destule pentru a putea lansa o cale de spre armisticiu. Mulțumesc. Acum un minut uh, mai dau cuvântul altui coleg, domnului Castaldo. Mulțumesc, doamnă președinte. Cât costă și cu ce monedă se plătește prețul pentru a fi evitat uh, această primire în uh, Turcia a migranților pentru ca să nu vină în Europa? Se plătește cu sânge și cu demnitate. 3 miliarde de euro îi vor plăti contribuabilii europeni, sperând să nu fie folosiți în alte scopuri decât uh, pentru refugiați. Sângele îl plătesc curzii tur- din Turcia, și deci uh, cetățenii din acest țar uh, sunt de fapt uh, cei care sunt verișorii sirienilor și irachienilor, dar sunt tratați altfel pur și simplu. Când se relansează un proces de negociere, se, se vorbește despre negocieri cu un guvern, de fapt, care vrea să aducă la tăcere una dintre părțile negocierilor, adică minoritățile turci, curze. Jurnaliștii, profesori universitari uh, au primit botniță imediat. Măsurile sunt neproporționate, neadecvate și nu pot fi justificabile. Cât mai tolerăm s-a tăiat microfonul vorbitorului. Mulțumesc, spune președinta, și acum dau cuvântul tot pentru un minut domnului Sinadinos. Mulțumesc, doamna președinte. Situația din sud-estul Turciei este acoperită de un văl de secrete. Din păcate, asta se întâmplă și din cauza toleranței Uniunii Europene prin presă, care vorbește de pierderi în rândurile forțelor de ordine, dar nu vorbește absolut deloc de crimele împotriva umanității care sunt uh, comise de forțele lui Erdogan. Dreptul la viață și la prosperitate al curzilor este ignorat cu desăvârșire iar uh, lupta dintre ISIS și Turcia trebuie urmărită îndeaproape. Trebuie să urmărim uh, situația geopolitică, pentru că există niște conflicte de interes uriașe uh, între aceste diverse grupuri rebele, între Kurzi, Siria, Irak, Turcia, relația cu Daesh includerea și interferența a forțelor occidentale, ceea ce va duce la un conflict de dimensiuni fără precedent. Domnul Șogor. mai Dacă ne gândim la situația din sud-estul Turciei de astăzi, vedem că guvernul uh, turc uh, încearcă să spună că întreaga mișcare curdă este o mișcare teroristă. Deci încearcă să denigreze mișcarea curdă în uh, ochii opiniei publice. Dar în fiecare zi, pentru curzi, procesul de pace și acordurile de pace, care era foarte, foarte aproape, devine din ce în ce mai îndepărtat. Negocierile dintre curzi și guvernul uh, turc s-au oprit abrupt deși există oameni care ar susține acest proces de pace în rândul opoziției. Cred că Uniunea Europeană trebuie să pună presiune asupra Turciei să continue negocierile, deși mulți oameni cred că prețul de plătit pentru ca Turcia să ne ajute în criza migratorie este uh, să-i lăsăm să rezolve criza curdă cum vor ei. Dar uh, vorbim despre o țară care are uh, discuții de aderare cu UE, deci nu putem închide ochii la problemele umanitare. Trecem acum la intervențiile spontane. Îmi exprim regretul față de cei care n-au putut interveni și dau cuvântul domnului Papadakis. Mulțumesc, doamnă președinte. nu credeți că e momentul să nu mai închidem ochii la ce se întâmplă, să fim mai cinstiți în legătură cu ce se întâmplă cu Turcia. Doar pentru că sunt alegeri în Turcia, asta nu înseamnă că e țară democrată. 38% din Cipru aruncă oameni în închisoare, aruncă ziariști la închisoare, îi trimită pe refugiați în Grecia și ulterior în restul Europei. În timp ce vorbim, are loc un uh, genocid împotriva curzilor. Nu împotriva PKK. Asta e genul de partener pe care vi-l doriți, pentru că există criza refugiaților, închidem ochii la crime împotriva umanității. E o singură cale de urmat. O adevărată democratizare a Turciei, pentru că ea să aibă loc, trebuie să utilizăm uh, foaia de parcurs potrivită. Europa trebuie să asigure că nu cedează la alte interese. Mulțumesc. Acum o să dau cuvântul domnului comisar Han să răspundă la întrebările care s-au pus. Domnul Han are cuvântul, domnul comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție care este foarte importantă pentru ca să creăm o opinie sau mai degrabă să întărim deja o opinie existentă. Mi s-a atras atenția deja de mai multe ori că doamna înalt reprezentant uh, și cu mine și cu domnul Sirianidis vom merge la Ankara luni și suntem foarte bucuroși de această vizită pentru ca să putem aborda acest subiect. Pot să vă asigur că vom aborda această temă foarte intens. De fapt, în ultima vreme s-a vorbit foarte mult despre negocierile de aderare sau mai degrabă continuarea negocierilor de aderare. Această continuare însă se află într-un stadiu foarte incipient. În ceea ce privește capitolele 23 și 24, ne aflăm în fața de pregătire. Toată lumea care știe care este situația cu negocierile de aderare în general, știe că în faza pregătitoare, dar mai ales în faza de implementare a negocierilor de aderare, cea mai mare pârghie pe care o avem este exact aceea de a nu fi aderat încă țara respectivă. Iar testul cheie pentru guvernul uh, turc va fi să ne arate cât de serioasă și sinceră este când e vorba de alinierea la standardele europene și la, stat, uh, și la drepturile omului. Trebuie să testăm acest lucru pentru că o aderare la Uniunea Europeană nu este posibilă decât dacă principiile, convingerile noastre și standardele noastre sunt respectate. Negocierile în acest domeniu nu sunt negocieri de apropiere. E vorba aici de preluarea pur și simplu a valorilor și a achiului comunitar european și asta este ceea ce pot ajuta, la asta pot ajuta negocierile. Eu zic de aceea că faza negocierilor este cea în care pârghia e cea mai puternică. Nu avem alte alternative, de fapt, atunci când vrem să ajutăm populația curdă din Turcia și mă bucur foarte mult în acest sens de faptul că avem aici și mulți primari care au purtat uh, discuții cu noi pe această temă de mai mult uh, timp și care vor participa și la discuțiile pe care le vom avea după aceea și ne vor informa chiar de la fața locului. Vă mulțumesc oricum pentru discuție și vă mulțumesc și pentru faptul că ați plasat această temă pe agenda internațională. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu către dumneavoastră, domnule comisar. S-a încheiat această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba